darf sie bitten doamnelor și domnilor vă rog să luați loc. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor. Vă urez bun venit, domnule președinte Zeman, Vă urez bun venit aici la Parlamentul European. Este o mare onoare pentru noi să vă putem ura astăzi bun venit în rândurile noastre. V-ați ocupat mandatul cu un obiectiv cât se poate de clar și anume acela de a întări uh, vocația europeană a Republicii Cehe. Obiectivul dumneavoastră este acela de a pune din nou Cehia în mijlocul politicii europene. Tocmai de aceea, cred că vă trebuie neapărat să vă mulțumim și așteptăm cu mare nerăbdare intervenția dumneavoastră. Domnule președinte, aveți cuvântul. Domnule președinte, dragi colegi, domnilor și domnilor, orice politician care vorbește în plenul Parlamentului European, uh, în mod tacit sau deschis, uh, e părtaș la visul european. Și aș dori să mă înscriu și eu în această tradiție. Însă, întâi de toate, aș dori să vă spun cum nu arată visul meu european. Pentru că eu am uh, fost inspirat uh, de Leszek Kolakowski, un uh, filozof polonez, care a făcut o conferință cu titlul Ce reprezintă socialismul? Dacă nu mă înșel, în 1957. Și la această conferință a început prin a spune Dragi tovarăși, am fost rugat să vă explic în ce constă socialismul. Foarte bine. Însă, înainte de toate, aș dori să vă spun ce nu e socialismul. Dragi tovarăși, socialismul nu înseamnă uciderea dizidenților Socialismul înseamnă uh, lagăre de concentrare. Socialismul nu uh, înseamnă prizonieri politici, nu înseamnă cenzură. Și astfel, el a continuat conferința mai bine de jumătate de oră. Eu nu o să vă răpesc o jumătate de oră, în 5 minute o să vă spun ce nu este uh, visul meu european. Însă trebuie să mai adaug că la sfârșitul acestei intervenții, uh, domnul Kolakovski a spus și acum, dragi tovarăși, o să vă spun ce este socialismul. Dragi tovarăși, socialismul e ceva bun. Punct final. Deci, în 5 minute o să vă spun ce nu este visul meu european. Visul meu european nu include această deplasare nesăbuită a Parlamentului European de la Bruxelles la Strasburg uh, și de la Strasburg la Bruxelles. Visul meu european nu include această directivă stupidă sau directive stupide precum o directivă cu privire la becurile economice. Uh, am o cabană la țară uh, care este astfel uh, iluminată și arată ca un cavou mortuar. Deci vă vorbesc din proprie experiență. Visul meu european nu include așa numita arhitectură europeană de la Bruxelles, care câteodată arată ca un fel de uh, cutie amplificată de structură uh, de tip haotic pentru mine, uh, în visul meu european, uh, statul nu trebuie să fie uh, Comisia Europeană, care câteodată arată ca un fel de gumă de mestecat care se umflă, care face baloane. Iată ce nu e visul meu european și vă vorbesc din propria experiență. Și acum o să vă spun în ce constă visul meu european. Și aș dori să încep cu un citat Uh, deci citând un alt filozof, de această dată un uh, domnul Bielorovski, un filozof ceh, care spunea cetăția, cetățenia europeană reprezintă o opțiune culturală. Și sunt de acord cu el. Pentru că cu toții ne-am născut uh, undeva, și nu avem niciun merit în legătură cu locul în care ne-am, ne-am născut. Dar această opțiune culturală, uh, deci de a fi cetățean european, decurge din voința noastră liberă. E o opțiune care poate fi folosită mai ales în situații uh, dificile, precum uh, vremurile prin care trecem. Haideți să vedem în ce constă această cetățenie. În primul rând, cultura e mult mai mult decât calcule economice uh, reci, uh, care sterile, care să vadă unde sunt pierderile și unde sunt beneficiile. Cultura reprezintă un pachet de reguli, uh, reguli comune de comportament. Și într-un astfel de proces în integrare trebuie să începem cu astfel de reguli comune sau reguli egale pentru toată lumea, însă nu de la același nivel. Să vedem însă care este diferența. Regulile comune, o regulă comună, de exemplu, o reprezintă uh, uh, diferența între salariul minim și salariul mediu. Însă salariul depinde de productivitatea muncii, deci e un nivel și nu o regulă care poate fi impusă și nu, un astfel de salariu nu poate fi reglementat prin principii comune. Iar noi avem nevoie de reguli comune în multe uh, domenii de politică europeană. Haideți să începem cu politica externă. se mai pune încă întrebarea lui Henry Kissinger. Care este numărul de telefon al Europei? Și totuși încă nu există o politică comună externă a Uniunii Europene. Iar în ceea ce privește aceste instrumente uh, diplomatice de politică, soft policy, aș dori să vă spun în mod critic că câteodată îmi aminte, îmi uh, amintesc uh, de uh, politica din anii 30 dar uh, trebuie să avem o politică de apărare comună. Avem 28 de armate care nu sunt pe deplin compa- compatibile. Nu avem încă o armată comună europeană un ideal uh, pe termen lung, dar ea ar fi, o astfel de armată ar fi mult mai eficientă și mai ieftină. Avem nevoie de o politică fiscală comună. Avem nevoie de armonizarea bazei comune fiscale și uh, cu satisfacție vă pot uh, informa că Republica Cehă a adoptat acest pact fiscal și eu sprijin puternic moneda unică europeană Sper să adoptăm această uh, monedă unică cât mai repede cu putință. Pentru că cei care critică moneda unică se tem de necunoscut. Și eu cred că euro a fost un, fact de, uh, un factor de stabilizare pentru dezvoltarea economică în Europa. Însă, și mai mult, Cred că avem nevoie de reguli comune în politica socială, în domeniul politicii sociale, începând cu uh, Carta uh, Socială Europeană. Avem nevoie de reguli comune în domeniul uh, politicii protecției mediului. Și, și insist pe acest și, avem nevoie de curajul pentru a construi un proiect de anvergură precum rețelele transeuropene de transport, care să combine uh, coridoare uh, de transport aerian, uh, naval, feroviar și așa mai departe. Chiar dacă aceste proiecte pe termen lung depășesc uh, acest timp de gândire politică pe care îl reprezintă alegerile care au loc din 4 în 4 ani. Dragi colegi, în încheiere, Aș dori să închei cu, deci să cu un protest. Domnul Convendit, nu știu unde este exact așezat în uh, sală, din păcate nu se mai află în sală, a dat publicității o declarație care se numește Tineri europeni, uniți-vă. Aș dori să protestez pentru că eu sunt în vârstă, nu mai sunt tocmai tânăr și pentru mine această declarație Uh, reprezintă o discriminare pe bază de vârstă care contravine total principiilor Uniunii Europene. Și, și mai mult, ce înseamnă acest uniți-vă? Dacă uniți-vă înseamnă integrare, integrarea unor reguli comune, sunt pe deplin de acord cu el. Însă dacă acest uniți-vă uh, înseamnă unificați-vă, eu sunt total împotrivă. Pentru că uniformitatea uniforma este gri, e plictisitoare și eu sunt împotriva brânzei europene, împotriva unui singur tip de bere europeană. Profit uh, de ocazie pentru a vă recomanda berea cehă, care este cea mai bună din lume. Însă avem nevoie de integrare, de o federație europeană și nu de un stat unic, unitar european. Și mă apropiu acum de sfârșit. Dragi colegi, aș dori să-l, să să citesc pe colegul Kolakowski. În uh, adâncul sufletului meu, cred cu tărie că Uniunea Europeană e ceva bun. Mulțumesc pentru atenție.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 Nu știu dacă toți colegii au reușit să audă ce a spus domnul președinte. Domnul președinte spunea că a vorbit în uh, engleză pentru a scădea costurile de interpretare. Domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult. Uh, de aici sus uh, se vede bine sala și rare ori am auzit un discurs care să fie bine perceput, bine înțeles de toate părțile acestei, uh, de toți cei aflați în sală. Ați spus ceva pentru fiecare în parte. Vă mulțumim foarte mult pentru această prezentare, pentru acest discurs, vă urăm mult succes, sperăm că ambițiile dumneavoastră în Republica Cehă se vor concretiza. Avem nevoie de Cehia. Cehia este un stat important, al Uniunii Europene. Sperăm că Cehia va deveni din nou, într-adevăr, pro-europeană da, uh, datorită dumneavoastră. În orice caz, vă mulțumim foarte, foarte mult, domnule președinte.